Dam Państwu na początku oświadczenia pisemne. Mm, pentru început o să vă citesc niște informații în legătură cu declarații scrise. Declarația prezentată de deputații Marc Tarabella, Regina Bastos, Pascal Confam, Marie christine Vergea și Renate Weber privind instaurarea statutului european pentru asociații um, fundații și asociații mutuale a uh, primit semnăturile majorității deputaților din Parlament uh, și conform articolului 123 va fi transmisă destinatarilor și publicată în textele adoptate în această uh, ședință în numele semnatarilor la procesul verbal. Declarația scrisă prezentată de deputații Fiona Hall, Ines Ayala Sender, Isabel Durand, Dieter Lebrecht,